s-a închis. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Votul pe acest subiect va avea loc mâine. Următoarea reuniune va avea loc mâine la data de 12 mai 2016 la ora 8.30 până la 2 după amiaza și apoi de la 3 la 5 după amiaza. Ordinea de zi a fost publicată pe pagina de internet a Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Președintele le, le mulțumește și interpreților. Noapte bună!